So, good afternoon. I think we should make a start. Barbara, sorry. Uh, so, good afternoon, everybody. Um, Bună ziua tuturor. Bine ați venit la ședința noastră din această masă. În primul rând, Vom uh, discuta amendamentele propuse la proiectul de aviz al doamnei Bârvanova. Este vorba de un aviz adresat Comisiei uh, pentru Drepturile Femeilor, o propunere de directivă pentru bunătățirea echilibrului între sexe în rândul administratorilor neexecutive ai societăților cotate la bursă, Doamna Pârvanova este raportoare, doamna Le Grip este raportor din uh, umbră din partea PP-ului, eu sunt raportor din umbră din partea ECR-ului, sunt singurul raportor, raportor în, din comisia noastră, însă vă asigur că cunosc foarte bine acest subiect. Dau cuvântul acum doamnei Pervanova pentru a ne prezenta amendamentele și dacă nu mă înșel, cred că s-a ajuns și la redactarea unor amendamente de compromis. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor celor care au uh, propus câte, amendamentele pentru munca lor. Însă raportorii din umbră m-au ajutat foarte mult să ajungem la un aviz foarte echilibrat și să nu creăm tensiuni prea mari între membrii comisiei noastre pe marginea unei teme atât de controversate. Aș dori să spun că, în general, această directivă nu este una foarte toxică dacă reușim să găsim o abordare adecvată. Tocmai aceasta am încercat să facem, să respectăm competențele Comisiei INCO să redactăm o propunere echilibrată care să țină seama de toate interesele și exprimate și să nu ajungem la contradicții. Am 66 de amendamente și am reușit să redactăm 6 compromisuri. Primul este unul foarte ușor. Este vorba de o referință la un uh, studiu efectuat de comisie, impactul asupra alegerilor femeilor asupra consumului pe plan global. Inițial era vorba de un amendament, propus de mine și uh, doamna Le Grip, însă acum ne referim pur și simplu la uh, faptul că majoritatea, partea majoritară a consumului global este controlat de deciziile luate de femei. Este o formulare oficială. Al doilea compromis se referă la responsabilitățile noastre ca în moment uh, să nu ne referim doar la societățile cotate la bursă, ci și la instituțiile europene. Și este vorba principal aici de Banca Centrală Europeană, dar și alte instituții unde există probleme din punctul de vedere al echilibrului între sexe. S-a făcut o propunere de a nu menționa în mod explicit Banca Centrală Europeană. Câțiva colegi au propus câteva amendamente în acest sens, însă eu consider că dacă menționăm una sau mai multe instituții care au uh, probleme din acest punct de vedere, ar trebui să le menționăm pe toate care se confruntă cu aceste probleme. Știm foarte bine că am avut o discuție în uh, Parlamentul European despre situația Consiliului de Guvernator de la Banca Centrală Europeană, însă dacă ne referim la instituțiile europene general, atunci uh, fie sprijinim și includerea Băncii Centrale Europene, fie vom avea un vot pe părți. Al treilea compromis nu ridică probleme pentru că încurajează statele membre să împărtășească informații și cele mai bune practici. Este o formulare regăsită în foarte multe propuneri legislative. Încurajarea și împărtășirea informațiilor poate fi sprijinită de noi pentru că se bazează pe o abordare voluntară, Compromisul 4 se bazează pe mai multe amendamente propuse de colegii noștri. Este vorba de publicarea disponibilității unui uh, post și acest amendament trebuie înțeles împreună cu amendamentul de compromis 6, care vorbește despre criteriile necesare pentru asemenea posturi publicate. Apoi, amendamentul de compromis 5 Cred că va mulțumi pe foarte mulți colegi care au atitudine sceptică față de acest dosar. În acest amendament spunem că trebuie respectat cadrul legal și economic din statele membre. Și acest amendament de compromis se, se bazează pe amendamentele înaintate de domnul Harbour și doamna Le Grip. Sper că colegii de la comisia noastră vor fi de acord cu proiectul de aviz în forma sa. Vă mulțumesc, doamnă Pervanova, pentru că ați redactat aceste compromisuri. Și acum dau cuvântul uh, raportorilor din umbră, doamna Zabeila, doamna Le Grip. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îi mulțumesc raportorului nostru pentru munca sa pe acest aviz care, după părerea mea, reprezintă un pas important pe calea unei mai bune egalități între sexe și o mai bună reprezentare a femeilor în procesul de luare deciziilor, mai ales în sfera economică. Reamintesc pe scurt că în intervențiile precedente făcute în numele grupului PPE mi-am exprimat susținerea generală față de demersul uh, Comisiei Europene în propunerea sa de directivă, în proiectul său de directivă, într-un spirit, aș spune, constructiv, pozitiv, uh, oarecum voluntarist, dar care își aduce modalități destul de suple, flexibile și echilibrate de implementare și aș uh, felicita raportorul pentru că acest demers este caracterizat de, uh, și el de un spirit de flexibilitate și de uh, voluntarism. Uh, se vede așadar acest spirit și în proiectul de aviz pe care l-a făcut. În numele grupului meu politic am depus o serie întreagă de amendamente care se referă mai ales la faptul că competențele femeilor trebuie judecată la același nivel cu cele ale omologilor masculini. Mi se pare că asta este miezul problemei. Trebuie să ne asigurăm că procesul de selecție este just, transparent și echitabil. Asta este miezul problemei, cum spuneam, și uh, asta este cauza principală a lipsei parității, absenței parității. Uh, mulțumesc pentru uh, amendamentele de compromis uh, la care am ajuns începește compromisul numărul 2 în faza actuală de redactare. Dacă ne uităm la redactarea asta integrală, regret că nu, nu am reușit să închem negocierile pe acest subiect, astfel încât să ajungem la o formulare care să ne permită uh, ca toate grupurile să-l susțină. Și noi am spus că poate să avem un vot pe părți și în felul acesta, dacă obținem uh, satisfacție, în fine, vom putea să ne dăm acordul față de textul uh, uh, schimbat, ajustat. Era, începește Banca Centrală Europeană. Uh, trebuie spus că acesta nu intră direct în area de aplicare a directivei actuale și uh, această practică a numirii unei instituții are totuși uh, pertinența sa uh, e în regulă să spui că pentru anumite instituții europene Comisia Europeană poate să meargă și ea pe calea unei mai uh, bune recunoașterea rolului femeilor în procesul uh, decizional. Poate n-ar trebui totuși date neapărat uh, nume particulare, nume izolate. Celelalte amendamente făcute de ceilalți colegi, aici linia pe care am avut-o noi în minte când am stabilit poziția a fost simplă. Dorim să rămânem fideli principiilor și arei de aplicare a directivei. Prin urmare, respingem orice amendament care slăbește sau, din potrivă, care întărește, face mai dure uh, propunerile actuale sau care ar viza să extindă area de aplicare, domeniul de aplicare. Și închei spunând că grupul PPE nu va susțin amendamentele 6 și 56, care vizează suprim, să suprime excluderea întreprinderilor care au mai puțin de 10% din femei. Deci cele supra, subreprezentate nu putem accepta aceste amendamente. Vă mulțumesc. Uh, thank you very much. Vă mulțumesc, doamna Het, are cuvântul. Vă mulțumesc. Cred că ar trebui să ne gândim puțin la ce se întâmplă astăzi în comisia noastră. Um, doar doi uh, bărbați sunt uh, prezenți la întâlnirea de astăzi. Uneori mi se pare că uh, este plictisitor, este trist că această temă nu interesează mai mulți bărbați. Dacă este să um, analizăm uh, situația egalității între sexe conform tratatului de la Lisabona, mă dezamăgește faptul că nu sunt mai mulți bărbați alături de noi astăzi. Aș dori să mulțumesc uh, raportoarei pentru buna colaborare pe care am avut-o. Dumnezeu a lucrat foarte bine și a dat uh, dovadă de dorința de a ajunge la compromisurile necesare și mă bucur acest lucru. Acum aș dori să mă refer la punctele importante pentru noi social-democrații. Avem trei linii roșii importante. În primul rând, să avem acest uh, proces deschis în momentul în care se aleg noi membri al unui uh, consiliu. Pentru a avea posibilitatea de a întreprinde ceva dacă consideri că ești uh, discriminat. Sancțiunile în acest context sunt foarte importante pentru că fără sancțiuni uh, legislația nu își are niciun rost. Apoi, un alt punct care a fost uh, destul de delicat și care s-a bucurat de, de discuții extinse este dorința noastră ca Comisia Europeană să nu uită de societățile comerciale care nu sunt cotate la bursă pe viitor. Acestea sunt opiniile socialdemocraților și așteptăm cu nerăbdare votul acestui aviz de mâine. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Riula. Da, apăs întotdeauna pe butonul greșit. Doresc să mulțumesc și eu raportarei pentru raport și pentru uh, propunerile de compromis. Noi suntem uh, în totalitate cu propunerile dumneavoastră. Din uh, păcate, nu toți colegii dumneavoastră din grupul dumneavoastră politic sunt alături de noi astăzi, pentru că știu că domnul Manders, de exemplu, s-a ocupat de multe amendamente, a diluat multe dintre acestea, din păcate nu mai participa la această dezbatere acum. Oricum, vă asigur că vă bucurați de sprijinul uh, grupului nostru. Vă mulțumesc. Doamna Râle, spune domnul președinte, sunt aici nu doar în calitate de președinte al Comisiei. Și eu îmi doresc ca numărul de femei uh, în poziții decizionale în societățile comerciale să crească pe viitor. Cred că trebuie să spargem acest plafon de sticlă care există în continuare foarte multe societăți uh, comerciale. Um, obiecția mea vis-a-vis -vis de această propunere este că se ocupă de o zonă foarte restrânsă. Uh, este vorba de aceste societăți comerciale cotate, uh, cotate la listă și de consilii mm, de administrație, nu neapărat executive ale societăților respective. Consider că doamna Pârvanova a venit cu câteva îmbunătățiri foarte bune și suntem de acord cu propunerile de compromis făcute de dumnei. Faptul că Comisia Europeană permite statelor membre care au alte adoptări dincolo de uh, procesul legislativ să urmeze această abordare, mi se pare o idee foarte bună. Într-o lume ideală, nu ar fi necesar de asemenea intervenții legislative. Știm că lucrurile, de exemplu, funcționează foarte bine în Norvegia, însă cred că, oricum, dacă sporim numărul uh, femeilor uh, în Consiliul de Administrație neexecutive, spor, uh, schimbă, de fapt, mentalitatea, schimbă o adevărată cultură și acest lucru este unul benefic pentru că până la urmă se pare că cultura este importantă și uh, pentru a modifica o cultură trebuie să mergem mult mai departe, să mergem dincolo de această modificare. Sunt de acord cu doamna Head și eu regret că nu sunt alături de noi mai mulți colegi bărbați pentru a discuta această temă. Dar oricum, în sectorul public, în mare, în termeni relativ, din păcate nu am uh, cifrele defalcate pe fiecare stat în parte, însă există această tendință ca numărul femeilor să fie mai mare în instituțiile publice și să ocupe uh, posturi mai importante din punct de vedere decizional în comparație cu sectorul privat. Drept urmare, cred că ne confruntăm cu niște probleme culturale, de fapt, este vorba de promovarea femeilor, de evaluarea performanței acestora și așa mai departe. Și dacă aș fi întrebat ce aș face eu pentru a îmbunătăți situația, primul lucru pe care l-aș face ar fi să compar situația între diferitele, diferite instituții publice de mari dimensiuni și societăți comerciale private din mari dimensiuni știu foarte bine că programul de reformă în instituțiile publice este condus de o doamnă pe care o cunosc foarte bine din uh, autoritățile locale unde am lucrat amândoi. Deci doresc să mulțumesc doamnei Poivanova pentru munca sa. Mi se pare că propunerile de compromis sunt foarte bune și sper că vom uh, că avizul nostru adresat uh, Comisiei FEM va fi unul foarte bun. Rare ori avem ocazia de a redacta aviză pentru această comisie, din păcate, și știu că s-a pus accentul pe importanța femeilor în uh, deciziile legate de consum. Cred că și aici noi putem să contribuim, comisia noastră. Intervenția mea de acum a fost făcută în numele grupului meu politic și acum trec din nou la calitatea de președinte și acum dau cuvântul noi noastre colege din uh, Malta pentru a doua intervenție din uh, comisie. Va fi urmat apoi de doamna Weiler. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport vine la momentul potrivit de fapt, participarea egală a femeilor uh, în toate sectoarele economice este o premisă pentru democrație. Reprezentarea corectă a femeilor în economie și în politică este o temă actuală pentru toate statele. Acestea fiind spuse, o reprezentare mai echitabilă între femei și bărbați este necesară nu doar pentru o bună reprezentare a societății în uh, general, ci este un lucru bun din uh, punct de vedere antreprenorial. Tot mai multe studii publicate de Comisia Europeană ne demonstrează care sunt beneficiile implicării femeilor în uh, deciziile economice. Am văzut că se ajunge la medii de afaceri mult mai productive, s-au îmbunătățit performanțele generale ale societăților comerciale. Sunt doar câteva exemple a beneficiilor aduse societății respective. Aș dori să spun că experiența femeilor și bărbaților este diferită datorită diferențelor sociale și biologice, însă trebuie profitat de această uh, diferență de experiență. Și o din acest uh, punct de vedere, cred că un uh, echilibru între bărbați și femei ar îmbunătăți, de exemplu, climatul microeconomic, dar și dintr-o perspectivă macroeconomică. S-ar ajunge la o rată mai mare a creșterii economice și această creștere economică ar fi mai durabilă. Mă refer venind din uh, Malta, mă bazez pe experiența din Malta și pot să vă spun că uh, tot mai multe femei se bucură de o educație superioară. De exemplu, acum în Malta 60% din absolvenții de facultăți, facultăți sunt uh, femei. Și cred că ar fi bine ca acest număr mare de absolvenți femei să-și găsească locul potrivit în uh, consiliile neexecutive ale societăților uh, comerciale. Nu trebuie să uităm totuși că bărbații și femeile cresc într-un mod diferit în societățile noastre și există în continuare uh, roluri sexuale și bărbații, din partea bărbaților, se așteaptă să îndeplinească un anumit rol, așa cum se așteaptă și din partea femeilor. Deci suntem învățați să ne asumăm aceste lor Drept urmare, dacă avem niște consilii compuse doar din bărbați, acestor consilii le va lipsi în totalitate perspectiva femeilor vor ignora complet necesitățile femeilor și nu vor avea o viziune holistică. Un lucru important pentru toate aspectele, pentru toate politicile sociale, economice, de mediu și așa mai departe. Tocmai de aceea sunt de acord cu, raportul doamne, cu raportul doamnei Pârvanova și amendamentele. Vă mulțumesc, doam- doamna Weiler, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o mică completare pe lângă cele deja spuse. Mă bucur într-adevăr că toate grupurile politice din comisia noastră sunt de acord cu obiectivul fundamental și chiar dumneavoastră, domnule Harbour, doriți să mergeți puțin mai departe. Mi se pare un lucru îmbucurător pentru că noi suntem uh, o comisie orientată înspre piață. Nu am înțeles foarte bine de ce a trebuit să redactăm noi un aviz, dar este foarte bine că îl redactăm. Mie mi se pare că rolul comisiei noastre este unul foarte important în Parlamentul European și acest aviz va contribui la dezbaterea generală din plen și la votul final din plenară. Eu nu consider uh, că e de la sine înțeles că femeile sunt mai bune decât bărbații, însă sunt convinsă că în sectorul financiar, în sectorul bancar, dacă am fi avut mai multe femei, uh, consecințele nu ar fi fost, nu ar fi fost atât de catastrofale pentru că femeile ar fi urmat o, cu totul și cu totul altă strategie. În legătură acum cu instituțiile publice, mă miră să văd că în sectorul public, din păcate, în pozițiile de vârf, nu se regăsesc atât de multe femei. Însă, Trebuie să recunoaștem că în Regatul Unit, în Franța, în uh, Germania s-a ajuns la uh, același nivel de salarizare uh, între femei și bărbați. Măcar atât am uh, reușit să eliminăm această discriminare a, uh, în salarizare. Și apoi nu ar trebui să uităm că doamna Reding a avut nevoie de mai multă inițiativă, de mai multe încercări, până când s-a ajuns la un consens în cadrul Colegiului de Comisari de a sprijini o asemenea inițiativă. Cred că acesta este un motiv suficient pentru a o sprijini pe doamna comisar uh, în încercarea ei de a lărgi cât mai mult uh, această propunere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Avem un reprezentant al comisiei aici. Doriți să... Mă iertați, am rătăcit uh, documentul cu numele noastră. Ar trebui să vă uh, prezint corespunzător. Domnul Gundec, uh, ați dori să ne oferiți impresiile noastre legate de dezbaterea de până acum și orice alte comentarii din perspectiva comisarului, dacă puteți, și după aceea o să-i dau din nou cuvântul doamnei Pârvanova pentru comentariile de închidere și mâine vom vota deja. Mulțumesc foarte mult. Mă numesc Mihal Gondec, sunt ofițer juridic la Digi Justice. Aș vrea doar să mulțumesc uh, întregului, întregii comisii și în special uh, raportoare pentru un raport foarte echilibrat și pentru susținerea pe care ați oferit-o în ideea păstrării uh, spiritului directivei care este atât ambițios cât și flexibil și echilibrat. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna a dorit să încheiați? Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor celor care au luat cuvântul pentru a-și exprima opiniile față de amendamentele de compromis și față de unele dintre celelalte amendamente. Mai întâi aș vrea să reasigur PPE-ul că la compromisul 2 va fi un vot pe părți și cei care nu doresc să numească și să facă de râs în mod explicit Banca Centrală Europeană pot să o facă, deși personal uh, eu aș crede că n-ar strica, dar uh, știți că am avut o luptă mare și în plenară, dar aveți, poate aveți dreptate, nu știu. Uh, important este oricum să nu creăm mai multă tensiune decât deja avem, decât există deja. În ce privește amendamentele 6 și 56 privind procentajele Excluderea reprezentării uh, feminine uh, în întreprinderi unde mai puțin de 10% din angajați sunt uh, fac parte din celălalt sex. Sunt de acord, asta n-ar trebui scuzat. Am discutat cu reprezentanții mei de afaceri și au spus că n-ar trebui să fie o problemă. Deci Uh, procesul de luare a deciziilor și responsabilitățile legate de acesta sunt diferite de activitățile angajaților, deci nu ar trebui să existe aici o contradicție. În ce privește uh, campaniile, cu siguranță există nevoia de a examina acest uh, subiect. Sunt de acord cu doamna Het că probabil trebuie să fie luate în considerare în viitor, dar avem nevoie de mai multe analize pentru că nu știm încă foarte multe lucruri despre acest acest subiect. În ce privește măsurile de păstrare a disciplinei, de asemenea sunt de acord și aș vrea să văd propuneri mai ambițioase, dar nu sunt sigur că vom găsi, că ne vom bucura de susținere uh, în favoarea unor măsuri foarte stricte care să stimuleze statele membre. Cred că exact opusul se va întâmpla și am putea mai întâi să încercăm cu stimulente și după aceea cu pedepse. În ce privește susținerea domnului Toin Manders, chiar înainte să vin aici am avut ocazia să particip la o ședință pregătitoare pentru că el este coordonatorul nostru și aș vrea să vă informez că el este de acord cu poziția mea, cu linia mea și vă mă susține. Asta probabil că este un lucru foarte bun. În ce privește uh, analiza dintre companii mari și private și companii mai mici. Sunt de acord, dacă am putea să facem această analiză, probabil că ne-am, uh, dacă am fi avut această analiză mai demult, ne-am fi ferit de practici gen Lehman Brothers, dar sigur că asta nu e o scuză ca să nu mai facem și în viitor. Și încă o dată vă mulțumesc pentru susținere. Sper că mâine vom avea o, un vot foarte bun și vom avea o susținere pentru acest aviz. Președintele, mulțumesc tuturor, ne vedem la vot mâine. Acum trecem la un alt raport foarte important. De fapt, o, o opinie legislativă, un aviz legislativ, noi suntem uh, pe Comisia de Fond, armonizarea legislației statelor membre începește echipamentul radio. Doamna Velo este raportor, domnul Van der Kamp este raportor din umbră pentru PPE, Domnul Manders nu este aici. Uh, domnule Rochefort, uh, vă ocupați noastră de uh, echipamentul radio sau depășește competența noastră? Sau poate domnul Manders ne va uimi pe toți și se va teleporta de unde este? Și... Așadar, avem din nou pe domnul Girau, pe care îl uh, salutăm din nou. Am discutat cu domnia sa și despre uh, bărci, acum vorbim și despre radiouri, ce deci el va vorbi în numele comisiei. Doamna Vaile a, fost, uh, a făcut o treabă foarte rapidă cu proiectul de raport și sunt niște amendamente foarte importante. O să o rog să ne prezinte raportul și amendamentele ei și după aceea raportorii din umbră vor comenta. Vom asculta opinia comisiei și după aceea vom vedea ce urmează. Domnule Vaile, aveți cuvântul. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este Este puțin irritant, poate, acest raport, însă voi fi foarte succintă pentru că în întâlnirea pe care am avut, întâlnirile pe care am avut cu raportorii din umbră, am discutat în mare propunerea comisiei, am ținut cont și de ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Strasburg, adoptarea raportului Roitova, care, nu e așa, respectă linia noastră. Mie, principial, mi se pare bine că a venit o propunere de modernizare sau de aliniere din partea Comisiei Europene pentru că piața pentru uh, pentru aceste echipamente mobile de, telecom- de comunicare a tot crescut în ultimii ani și probabil această tendință se va păstra și pe viitor. Beneficiile sunt foarte mari pentru produsele inovatoare și noi, există și un potențial de creare a locuri de muncă, însă în același timp se manifestă și un pericol de, um, de interacțiuni negative între diferitele produse, pentru că există o limitare din punct de vedere tehnic. Drept urmare, acolo unde este posibil, trebuie să facem propuneri de simplificare și de eficientizare pentru producători. Am discutat cu mai multe grupuri de interese, cu mai mulți lobbyiști. Desigur, nu am ținut seama de toate părerile exprimate, ci am ținut cont și de obiectivele comisiei cu care, din foarte multe de, de vedere, am fost de acord, însă nu întotdeauna am fost de acord cu Comisia Europeană. Trebuie să discutăm despre aceste lucruri, de exemplu, când vine vorba de sistemele de înregistrare, încă nu am ajuns la un acord și nu consider că am ajuns la sfârșitul uh, discutării acestui punct, de exemplu. Principial doresc să subliniez că este rațional și, și pentru consumatori să ajungem la o simplificare și poate vă aduceți aminte de dezbaterea pe care am avut-o cu domnul comisar Tajani când uh, spusesem cât de important este pentru consumatorii normali să existe o simplificare a încărcătoarelor, să existe o, ca, ca aceste încărcătoare să fie compatibile pentru telefoanele mobile, pentru uh, calculatoare, pentru laptopuri și așa mai departe. Domnul Tajani spusese că a discutat cu producătorii și că urmează o prelungire a acordului venit. De curând am aflat că acordul respectiv nu va mai fi prelungit și dumnealui este foarte supărat de acest lucru și Cred că ar trebui să discutăm din nou cu Comisia Europeană să vedem care este situația și dacă într-adevăr acest acord voluntar nu va fi uh, prelungit, atunci ar trebui să includem niște uh, prevederi obligatorii în raportul nostru. Nu am inclus acest lucru pentru că am fost asigurați de domnul Tajani că acordul voluntar va fi prelungit. Apoi, avem dificultăți și cred că acest, acest lucru nu este o surpriză, pentru că această temă este o temă omniprezentă în Parlamentul European. Este vorba de actele delegate, atât în acest uh, raport, dar și în celelalte rapoarte unde lucrurile deja sunt, uh, sunt puțin blocate. Cred că va, va, vom găsi soluția potrivită. Când este vorba de acte legislative tehnice. Poate soluția este mai ușor de atins, însă în celelalte cazuri nu dorim să lăsăm de- decizia doar la latitudinea uh, experților. Sistemul obligatoriu de înregistrare. După cum am spus, acesta este un punct unde trebuie să ne gândim mai mult la soluția de reglementare. Eu, în numele grupului meu politic, consider că nu, ă, propunerea făcută de comisie în forma sa obligatorie nu aduce o adevărată valoare adăugată, ci reprezintă pur și simplu o complicare nenecesară. Nu consider că avem nevoie de o propunere obligatorie în acest punct de vedere, ci cred că această propunere de fapt va duce la înrotețirea situației actuale. Fi, companiile care sunt serioase în acest moment, uh, oricum respectă prevederile actuale legate de înregistrarea produselor. Și apoi, ultimul punct, este vorba de traducerea declarațiilor de conformitate. Cred că suntem cu toții de acord că nu avem nevoie de traduceri în toate cele 22 sau 23 de limbi oficiale. Nu este vorba de uh, Um, indicațiile de utilizare pentru consumatori, ci este vorba de indicații tehnice destinate tehnicienilor, experților respectiv. Cred că to- toți operatorii economici ne-au cerut, ne-au implorat să nu creăm sarcini birocratice inutile în plus. După cum am spus, inițiativa Comisiei mi se pare foarte bună. Eu îmi doresc îmbunătățire din anumite puncte de vedere, însă este vorba de o completare foarte bună a, a pieței cu echipamente herțiene. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumim. Domnul Van den Camp. Mulțumesc. Înainte de orice, aș dori să adresez uh, complimente doamnei Weiler. Și asta pentru maniera nemțească în care gestionează dosarul său, adică cu eficacitate. Nu există între noi prea multe divergențe de uh, opinie. E imposibil să asistăm la o adevărată bătaie politică pe marginea acestui dosar. E aproape un păcat că stau lucrurile așa. Dar ce să facem? E un dosar mai degrabă tehnic, așadar poate mai bine că nu există asemenea lupte. Raportul doamnei uh, Weiler, după părerea noastră a grupului PPE, este un raport uh, care întreține bune relații cu uh, Uh, industria și a fost bine primit de către aceasta. Am câteva amendamente de înaintat. Data de 5 iunie nu este foarte departe. Prin urmare, nu vom uh, rescrie cu totul acest uh, raport, o asigur pe doamna Weiler. Însă, mai avem o întrebare în legătură cu uh, domeniul de aplicare al acestei uh, directive. Și mă refer aici uh, la uh, industriile care um, uh, produc uh, echipamente similare uh, celor care funcționează pe bază de microunde. Până la urmă, este vorba despre anumite receivere uh, și nu și de piesele folosite la uh, fabricarea acestor uh, receivere ele sunt incluse sau nu? Acesta era comentariul meu. Doamna Rule. Ich möchte mich auch. Și eu doresc să mulțumesc doamnei Weiler. Sprijinim aportul dumnei și nu cred că vom propune foarte multe amendamente. Deci, suntem de acord cu amendamentul doamnei Valer 26 despre înregistrare obligatorie și mie mi se pare uh, că această înregistrare este în plus. Sunt de acord și cu extinderea ariei de aplicare și pe domnul Van de Cam nu prea l-am înțeles acum dacă este pentru sau nu. Eu sunt pentru acest raport și nu cred că trebuie modificată foarte multe lucruri la acest raport. Vă, vă mulțumesc pentru calitatea și pentru viteza cu care ați venit cu acest raport. Thank you very much, Mrs. Rule. Mulțumim, doamnă Rule pot și eu să fiu foarte succint pentru că consider că doamna Weiler din perspectiva schimbărilor pe care dorește să le facă într-o manieră strategică la acest uh, raport, a anticipat uh, multe dintre cele pe care ni le doream uh, noi ceilalți. Și cred că a existat o reprezentare tehnică detaliată, ceea ce mi se pare foarte rațional. Sunt de acord că n-ar trebui să detaliem prea mult lucrurile în perspectiva uh, receiverelor. Ar trebui să păstrăm uh, structura existentă. În ceea ce privește cadrul legislativ, uh, înspre care se îndreaptă raportul doamnei uh, mm, Weiler, e bine, se pare că a trebui să mai discutăm anumite aspecte, poate la nivelul raportelor din uh, umbră, pentru că anumite, dintre, uh, anumite opinii uh, pe care le avem să se reflecte clar în acest demers. Sunt mai multe chestiuni de detaliu care țin de etichetare sau chestiuni care țin de folosirea etichetării electronice pe care le regăsim din ce în ce mai des pe anumite produse, de exemplu telefoanele inteligente. E bine, E clar că putem obține date mai accesibile uh, prin intermediul interacțiunii uh, electronice. În ceea ce privește încărcătoarele pentru telefoanele mobile, știu că domnul Manders uh, va fi foarte interesat de acest subiect, însă eu mă gândesc că poate această propunere nu acoperă din perspectivă tehnică și acest subiect. E clar însă că subiectul acesta ne este drag nou în această comisie, numai ar trebui să găsim uh, o cale prin care să ducem în atenția comisiei acest uh, subiect. Cred că putem uh, să ne așteptăm din partea domnului Mandras la câteva amendamente pe acestui subiect, însă va trebui să le tratăm într-o manieră uh, diferită mai târziu. Și cred că ultimul meu uh, comentariu se leagă de uh, alte subiecte și aș dori să văd aici care este opinia Comisiei. Și anume, după cum știm, uh, au existat anumite probleme pentru consumatori în legătură cu interferențele din spectrul telefonului mobile 4G. Sistemele de transmisiune ale telefonelor mobile și ale sistemelor digitale de televiziune pot pune probleme. Ca inginer pot să înțeleg că aceste lucruri uh, sunt cauzate de uh, calitatea uh, transmisiunii a undelor care gestionează sistemul de transmisiune al telefonelor. E ca și cum avea de face cu o poartă, iar interferența e cauzată de anumite interferențe cât privește uh, controle de calitate și aplicarea directivei EMC, în esență, pentru că uh, această directivă guvernează acest uh, subiect, sunt adecvate pentru a rezolva problemele. Există într-adevăr o problemă pentru consumatori, însă ea nu trebuie neapărat luată în considerare în cadrul acestei propuneri. Prin cred că putem să ne mișcăm destul de repede în legătură cu anumite chestiuni de uh, detaliu. Prin urmare, sugerez ca raportorii din uh, um, umbră să discute aceste subiecte mai degrabă decât să înaintăm noi amendamente în legătură cu toate acestea, pentru a ne putea mișca mai repede. Mai dorește cineva să intervină? Cred că oricine a dorit să intervină a făcut-o deja. Doamna Grut și eventual doamna Dural apoi. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domn raportor, stimați eurodeputați, mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a comenta acest uh, raport. Dacă îmi permiteți, mai întâi aș dori să-i mulțumesc doamnei Weiler pentru acest uh, raport care chiar merge în direcția obiectivelor uh, revizuirii acestei legi. Asta înseamnă că, în primul rând, se dorește îmbunătățirea conformității produselor să ne asigurăm că respectă cerințele legale și, în al doilea rând, uh, că îmbunătățim uh, cadrul uh, legal existent. Avem două preocupări și anumite chestiuni de detaliu care țin de câteva dintre amendamente pe care am dorit să le subliniem astăzi. Îngrijorările noastre se leagă de domeniul de aplicare și de registru. Din perspectiva domeniului de aplicare, E bine, aici au în considerare anumite uh, considerente și articole 1, 2, 4, 6, 16, 27. Deci, uh, din perspectiva domeniului de aplicare, dacă e să comparăm totul cu propunerea comisiei, amendamentele, pe de-o parte, extind uh, domeniul de aplicare propus pentru a uh, acoperi și receptoarele pure și, în al doilea rând, se încearcă Uh, restrângerea la dispozitive cu uh, capacități de comunicare? Adică se exclud uh, aparatele științifice sau medicale din domeniul de aplicare al legii. Atunci când am pregătit această propunere, ideea era că aveam nevoie de ea pentru a schimba domeniul de aplicare pentru a exclude uh, uh receiverle sau pentru a le include, așa că am analizat cele două posibilități, iar opțiunea a fost uh, cea care pare uh, cel mai puțin împovărătoare sau, dacă doriți, cea care pare să sugereze cea mai bună împărțire a poverilor administrative. Așadar, aceste receivere pure nu creează emisii, nu credem că trebuie ca aceste dispozitive să fie reglementate în mod sistematic. O mare parte a lor pot fi lăsate uh, la latitudinea standardelor voluntare sau ale producătorilor. Mai mult de atât, am dori să se țină cont de parametrii uh, receiverelor iar asta se poate face în uh, cadrul directivei MC. Avantajul juridic al domeniului de aplicare pe care l-am propus este că acoperim uh, doar dispozitivele care creează uh, emisii sau care folosesc în mod intenționat spectrul radio și doar pe acestea în ceea ce privește excluderea aplicațiilor medicale sau științifice, e bine, ideea este să încercăm să anticipăm cum ar putea arăta uh, viitoarele evoluții tehnologice, iar unul dintre domeniile care ne îngrijorează este cel al încărcătoarelor. Nu doar pentru telefoane, telefoane inteligente, ci mai ales uh, pentru uh, vehiculele electrice. Și aici mă refer la încărcătoarele wireless. Acestea pot fi niște încărcătoare foarte puternice care pot interfera clar cu utilizarea și folosirea, uh, uh, utilizarea și gestionarea spectrului. Considerăm așadar că aici există un risc clar de interferențe și oricum am dorit să atragem atenția la un aspect, adică uh, Dorim ca acest domeniu de aplicare să se limiteze la uh, comunicare, dar avem nevoie de o definiție a comunicării pentru că, din perspectivă juridică, s-ar putea să nu fie foarte clar dacă încărcarea wireless este comunicare sau nu. În ceea ce privește registrul, și aici ne referim la amendamentele 6 și 27, ei bine, pe durata pregătirii acestei propuneri. Am ascultat uh, argumentele unora și altora pentru și împotriva acestui registru. Ei bine, uh, aceasta este o solicitare a autorităților de supraveghere a pieței din toate statele membre pentru a putea fi folosită în situații excepționale. Acesta este și motivul pentru care noi am propus ca acest mecanism uh, Uh, să fie declanșat doar la patru ani după intrarea în vigoare a acestei uh, legi. Și asta ținând cont de funcționarea măsurilor care sunt prevăzute în uh, noul cadru legislativ, iar dacă totuși găsim produse care nu se conformează cerințelor substanțiale și esențiale, atunci autoritățile de piață ar putea avea la dispoziție un instrument excepțional care ar putea fi atunci uh, folosit. Și acesta este registrul care, evident, implică multe discuții cu statele membre, cu actori interesați și așa mai departe. Ceea ce n-am înțeles noi sunt uh, plângerile legate de povara pe care ar putea o presupune acest registru pentru producători și asta din două motive. În primul rând, atunci când există o neconformitate serioasă, uh, producătorii cei mai afectați sunt cei care uh, se află în conformitate, pentru că, evident, costul unui uh, registru este mult mai scăzut decât costul conformității. Știm cum stau lucrurile atunci când producătorii sunt scoși de pe piață de către competiția făcută de produsele neconforme. Mai mult decât atât, în Statele Unite există uh, o înregistrare sistemată a acestor produse, iar dacă ne adresăm uh, Comisiei Federale pentru Comunicații, încercând să aflăm uh, dacă există informații public disponibile în legătură cu acest registru, cu siguranță nu vom avea nevoie de mai mult de atât. Și risc chiar să spun că uh, povara apare doar când uh, trimitem o adresă uh, de e-mail către autoritatea americană unde sunt trimise aceste solicitări. Se vor discuta și aceste detalii legate de alte specificități în legătură cu acest registru și folosirea lui. Practic, noi nu propunem uh, folosirea sistematică a registrului, ci doar atunci când apar uh, situații de neconformitate. În ceea ce privește anumite detalii care vizează amendamentele, e bine, uh, la amendamentul 29, care vizează articolul legat de libera circulație, se propune retragerea unei clauze pe care am inclus-o noi care spune că libera circulație e garantată pentru produsele care se află în conformitate cu dispozițiile acestei uh, directive. Însă credem că trebuie păstrată această trimitere pentru că produsele s-ar putea să se conformeze și altor legi, exemplu legilor care țin de protecția mediului. Iar dacă se conformează cu uh, cerințele acestei legi, dar nu și cu uh, cerințele din uh, legile care protejează mediul, atunci uh, e clar că va exista o problemă cu autoritățile de supraveghere a pieței. Apoi, vor fi excluse din directiva MC dispozitivele care sunt acoperite de această directivă. Însă trebuie spus că se specifică clar acest lucru în directiva MC. Însă trebuie să facem această uh, trimitere. Trebuie, face, trebuie să facem trimitere și la directiva care vizează voltajul uh, scăzut, pentru că aceasta nu uh, prevede această excludere. Prin urmare, din perspectiva uh, definiției uh, intrării în uh, service, ei bine, nu avem aici uh, nimic pregătit, ci considerăm că am putea ajunge la un acord uh, orizontal pornind de la aceeași filozofie. În ceea ce privește amendamentele 32 și 40, uh, acolo unde se spune că testarea de probă pentru producători, importatori și distribuitori trebuie să se facă la o solicitarea justificată a autorităților de supraveghere a pieței, e bine, acestea nu sunt incluse deocamdată și asta pentru că există un sistem care funcționează cu declarații de conformitate pentru autoritățile de supraveghere a pieței. Deci e important ca operatorii economici uh, să înțeleagă că trebuie să se alinieze ideii că uh, Uh, Europa este uh, singurul loc din lume unde poate avem atât de multe produse care pot fi puse la dispoziție pe piață, uh, doar pornind de la o declarație pe proprie răspundere cu privire la conformitate. Iar în ceea ce privește traducerea declarației europene de conformitate, e bine, în această lege, noua declarație de conformitate trebuie să însoțească produsele. Evident, regimurile lingvistice sunt cele pe care le cunoașteți, și sunt cele care sunt uh, stabilite de către statele uh, membre. Acestea însă pot să ne solicite recomandări în limba uh, lor oficială. Mai sunt și alte aspecte, de exemplu amendamentul 66. Există o copie a articolului 6, iar noi sugerăm că aceasta nu este necesară. Dispoziția de acolo deja apare la articolul 6. Mai există o problemă în legătură cu uh, excluderea echipamentelor de dezvoltare, însă trebuie să așteptăm uh, concluziile uh, specialiștilor. Și să vedem apoi uh, ce facem în legătură cu această directivă, dacă procedăm ca și în cadrul directivei MC sau nu. Dacă există o problemă, atunci ar trebui să fim foarte specifici în divulgarea de informații, pentru că dacă anumite produse sunt complet excluse, asta înseamnă că fiecare stat uh, membru poate să legifereze în legătură cu um, uh, echipamentele uh, de cercetare și de dezvoltare, pentru că acestea sunt excluse din zona armonizată. Evident, suntem gata să facem tot posibilul pentru a facilita uh, acordul interinstituțional cu privire la această lege. Considerăm că nu suntem departe unii de alții uh, din perspectiva ideilor pe care le avem și uh, ne așteptăm ca în Parlament și în Consiliu să ajungem la un acord fericit în legătură cu această lege. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie. Uh, Mulțumesc pentru un răspuns uh, cuprinzător. Dau din nou cuvântul doamnei Vaila dacă dorește să comenteze pe aceste uh, comentarii și după aceea să vorbim și despre orar. Da, din păcate nu cunosc bine calendarul, poate secretariatul ne poate ajuta din acest undeva. Aș dori să mă refer la două puncte principial doresc să mulțumesc Comisiei pentru că a repetat aceste lucruri. Desigur, v-ați referit la aceste lucruri deja de o dată sau de două ori, însă există, există câteva puncte care nu doar pentru mine sunt importante și pentru ceilalți raportori din umbră. Avem o altă uh, opinie vis-a-vis -vis de această idee a registrului. Acum, dacă dumneavoastră ne spuneți că sistemul de registrare este posibil și într-o altă formă, să se publice doar un număr de fax. Atunci, da, putem uh, discuta. Eu am avut impresia că sistemul propus este unul foarte rigid. Dacă el poate fi simplificat, în mod esențial, atunci putem discuta despre această posibilitate. În plus, cred că am putea să discutăm în momentul în care au fost uh, prezentate toate amendamentele, abia atunci vom vedea dacă este posibil să compilăm niște compromisuri care să nu fie contradictorii. Și acest punct al sistemului de înregistrare este foarte important din punctul meu de vedere și împărtășesc uh, opinia uh, dumneavoastră dacă există niște derogări pentru aparatele medicinale, acest lucru nu trebuie să însemne o, o, un cec în alb, ci trebuie să fie respectate anumite reguli pentru a nu introduce niște elemente pe care nu ni le dorim aș propune ca, în ciuda intervenției Comisiei, să nu organizăm o nouă audiere, ci să discutăm uh, amendamentele așa cum intenționasem inițial și în momentul în care vom discuta aceste amendamente, să ascultăm din nou părerea Comisiei Desigur, ținând cont de poziția comisiei în momentul în care redactăm uh, următoarele amendamente și poate secretariatul ne aduce aminte care este calendarul pentru acest raport. Președintele, da, examinarea amendamentelor, termenul pentru amendamente, în primul rând, 5 iunie. Apoi, examinarea amendamentelor 8-9 iulie, înainte de vacanța de vară și, sigur, ele vor putea fi examinate până la sfârșitul septembrie. Votăm pe 17 octombrie. Deci avem foarte mult timp ca să discutăm toate amendamentele, ceea ce e o idee bună. Și după aceea, sigur, veți determina câte discuții vom avea cu Consiliul. Să vedem cum progresează Consiliul pe dosar. Pentru că nu avem foarte mult timp pentru negocieri după vot, dar uh, rămâne la nivelul noastră și al raportorului din umbră să decideți. Deci, Începește dosarul tehnic. Probabil că ar merita să discutăm cu președinția lituaniană care deja începe să lucreze pe acest subiect. Așadar, și sunt uh, foarte implicați în uh, economia digitală. E în regulă? În regulă. Am încheiat uh, acest subiect. Mai avem ceva timp dacă vreți să faceți comentarii adiționale, pentru că uh, întreaga echipă... A, ah, ba nu. Doamna Legrip? Doamna Berer, unde este? Mrs. Legrip is going to be... Uh, You're in loco medical... Doamna uh, Legrip, dumneavoastră vă veți ocupat de chestiunea dispozitivelor medicale. Haideți să verificăm dacă e toată lumea, pentru că începem mai devreme decât era prevăzut. Deci comisia este aici. All right, okay. Well, if everybody is happy, I think we can make, uh, we can start early. Bine, deci cred că putem începe mai devreme. Da, nu uitați că avem mai târziu o ședință a coordonatorilor. Așadar, doamne Vale, deci sunteți mulțumită de acest calendar, nu mai aveți nimic de spus înainte să trecem la următorul punct. Bine. În regulă. Acum trecem la două avize pe care le facem pentru Comisia de Mediu privind uh, dispozitivele medicale in vitro, da, nu, dispozitive medicale de diagnostic in vitro, deci destul de complicat. Așadar, Uh, domnul Corea de Campos este raportor de umbră. Doamna Pârvanova nu s-a întors încă. Doamna Râulă este aici și cred că eu îi țin locul domnului Fox, dacă nu mă înșel. Mă uit la grupul meu. Deci o să vedem ce putem face cu propunerea domnului Fox. Poate primesc uh, o prezentare în timpul uh, ședinței din partea grupului meu. voi avea un raport uh, de la doamna Lagrip în numele doamnei Bara și după aceea directorul pentru afaceri legate de protecția consumatorilor și alți reprezentanți la comisie. Așadar avem foarte mulți reprezentanți cu oameni care discută acest lucru. În regulă. Uh, doamna Legrip, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte raportoarea noastră, doamna Nora Vera, nu poate fi prezentă astăzi din cauza altor uh, angajamente anterioare. Ia vă rog să aveți bunăvoința să o scuzați pentru absență. Totuși, doamna Bera a avut timp să ia la cunoștință în legătură cu multele amendamente care uh, au fost făcute și m-a rugat să vă transmit uh, următorul mesaj raportorul nostru dorește mai întâi să mulțumesc uh, călduros tuturor celor care au uh, lucrat uh, pe aceste texte pentru munca lor excelentă. Majoritatea amendamentelor făcute sunt cât se poate de pertinente. Nu trebuie să existe așadar prea multe dificultăți să colaborăm, să apropiem punctele de vedere și să elaborăm, dacă este necesar, niște compromisuri. Doamna Berou dorește doar să facă unele comentarii pe anumite propuneri care ar putea, în ochii, după părerea sa, să pună unele probleme. În ce privește dispozitivele medicale, mai întâi, și uh, domeniilor de aplicare, raportoarea noastră a renunțat în cele din urmă la a defini uh, dispozitivele avizate estetic din cauza faptului că s-ar crea o suprapunere cu produsele cosmetice. Totuși, dorește să facă unele precizări pentru a acoperi dispozitivele care utilizează agenți fizici externi, mai ales pentru lipoliză. Și ar dori așadar uh, susținerea noastră pe acest subiect. În ce privește definițiile, colegul nostru, uh, domnul Andreas Schwab, a depus un amendament care propune definirea noțiunii de securitate, amendamentul 101, bazat pe absența riscului inacceptabil. Uh, doamne Bera, îi se pare dificil să introducă o definiție pentru o noțiune atât de complicată fără să îi se uh, epuizeze toată pertinența fără să o definim în mod exhaustiv. Apoi, conform noului uh, cadru legislativ, se detaliază foarte clar cum poate fi asigurată securitatea, siguranța unui dispozitiv și cum se poate face adaptarea. Raportorul nu consideră că se poate vorbi de eficacitate, între ghilimele, pentru un dispozitiv, cum propune doamna Pârvanova în amendamentul 102, dacă această noțiune nu este definită în prealabil. Ori, o astfel de definiție ar părea um, destul de dificil de elaborat. Cum definim eficacitatea unui scaun cu rotile sau a unui defibrilator cardiac, de exemplu? Raportoarea noastră ar prefera mai degrabă să vorbească de beneficii clinice și sper că această propunere să vă convină. Uh, doamna Bera, așa cum uh, am spus mai devreme, susține definiția performanței Uh, dată de domnul uh, Corea de Campus în amendamentul 105. Această definiție esențială pentru dispozitivele medicale este preluată peste tot în text și cred că merită clarificată. În ce privește obligațiile operatorilor, doamna Bera face referință la amendamentele operatorilor, amendamentele 115-118, și consideră că aici trebuie, în măsura posibilului, să uh, rămânem în limitele noului cadru legislativ care stabilește responsabilitățile fabricantului, importatorului și distribuitorului. Din motive evidente de siguranță, raportorul nu dorește să repună în uh, discuție responsabilitățile fiecăruia uh, și nici dificultățile de gestiune pe care le-ar pro- produce acest uh, text, de exemplu, farmaciștilor și ar prefera ca mai degrabă Comisia să facă adaptări de la caz la caz pentru profesiile pentru care acest lucru este necesar. Obligația de a oferi un card de implant a amendamentului 16. Aici doamna Bera este de acord să se excludă anumite dispozitive implantabile, cum ar fi agrafele sau obturatoarele. Totuși, am dori avizul Comisiei uh, în legătură cu oportunitatea de a Uh, exclude și protezele ortopedice. Pentru toate celelalte dispozitive pe care le propune colegul Schwab în amendamentul 124, Comisia trebuie din nou să examineze de la caz la caz uh, și asta ar putea să fie obligația sa. Și ținând cont de cardurile de implant, cred că raportorul crede că nu trebuie introduse informații inutile sau neutilizabile pentru utilizator. Uh, asta ar însemna o povară inutilă. În ce privește utilizarea declarațiilor de conformitate, amendamentul 128-129, raportorul nostru dorește să respecte obligațiile definite de noul cadru legislativ care este foarte clar și asigură fiecărui cetățean, fiecărui profesionist din domeniul sănătății să ia la cunoștință de aceste informații în propria sa limbă. În ce privește organismele notificate, se face aici uh, referință la propunerile colegului nostru uh, Fox. Raportorul nostru susține uh, propunerea Comisiei de a încadra mai bine notificarea și controlul organismelor notificate și consideră că este esențial ca statele membre să poată contesta o notificare și Comisia să poată să-și dea avizul și chiar să suspende notificarea dacă este necesar. Am văzut acest lucru în cazul unor uh, proteze de șold, de exemplu, Uh, pentru că dacă uh, dispozitivul respectiv nu funcționează cum trebuie, atunci este pusă în joc imediat sănătatea uh, pacientului. Apoi începește conformitatea, certificate de conformitate pentru dispozitivele de risc. Aici nu au existat propuneri alternative. Colegul nostru, domnul Schwab, propune să ne concentrăm eforturile pe evaluarea și controlul organismelor de notificare. Această abordare totuși nu răspunde, după părerea raportorului nostru, nevoii veritabile care ar fi, și aici este și părerea Comisiei, de a încadra în mod diferit introducerea pe piața dispozitivelor realmente inovatoare. Încă o dată, raportorul nostru dorește să reamintească că a ascultat toți actorii implicați în acest subiect pentru a avea o propunere realistă, coerentă, constructivă și care să se bucure atât de susținerea fabricanților cât și a asociațiilor consumatorilor. E clar uh, aici că e nevoie să facem eforturi pentru a îmbunătăți sistemul pe termen lung, să armonizăm practicile fără să adăugăm termene inutile care nu ar face decât să frâneze competitivitatea fabricanților, lucru pe care nu-l dorim, evident. Interesul de a avea uh, recomandările uh, drept criterii de evaluare uh, folosite de experții europeni. Începește acest subiect și întrebarea dacă aceasta va stimula fabricanții, organismele notificate și fabricanții să stabilească aceste orientări și să ducă la o convergență în sânul Uniunii Europene. Pentru produsele realmente inovatoare, raportoarea noastră consideră că o evaluare colegială și independentă este esențială. Nu se mai vorbește aici pur și simplu de eh, stenturi sau de pacemakere Uh, care sunt uh, rapid uh, acoperite, vor fi rapid acoperite de aceste orientări, dar vorbim aici despre valve cardiace introduse pericutaneu sau stenturi acoperite cu substanțe medicamentoase, implanturi cardiace active, fără sondă, care trebuie urmărite în permanență sau alte tipuri de dispozitive, dispozitive realmente inovatoare oricare ar fi competența experților și, și organismelor notificate, punerea pe piața unor astfel de produse trebuie să fie validată de autorități independente care să aibă suficientă expertiză și e nevoie, evident, de schimburi de informație când vine vorba de produse atât de inovatoare. Conform raportului nostru, raportului nostru e suficientă o singură expertiză pentru ca un astfel de produs să înceapă să circule în interiorul Uniunii Europene. În ce privește transparența investigațiilor, Domnul Corea de Campos a făcut o serie de amendamente, în ce privește accesul public la sistemele electronice uh, legate de studiile intervenționale din articolul 51. Raportorul, doamna Vera, este de acord cu cea mai mare transparență posibilă, dar dorește să evite publicarea de date brute fără filtrare. Ea consideră că trebuie să fim prudenți uh, din acest punct de vedere și consideră că propunerea Comisiei uh, merge uh, în sensul bun, dar trebuie definite de la caz la caz informațiile care să fie făcute publice. Deci uh, comisia va fi cea care va determina și va hotărâ ce acces se dă. Pentru restul, uh, raportorul este de acord ca informațiile să fie transmise atât statelor membre cât și comisiei. În ce privește amendamentele legate de consultarea Comitetului de Etică, raportorul nostru dorește să se asigure că nu ne îndepărtăm prea mult de ceea ce s-a adoptat recent în regulamentul privind testele clinice. Începește regulile de clasificare. Colegul nostru, domnul Schwab, a făcut propuneri de a exclude anumite produse, mai ales materiale chirurgicale, din clasa 3. Raportoarea noastră nu se opune din principiu, dar ar dori să aibă opinia Comisiei pe acest subiect ca să ne asigurăm că nu declasificăm niște produse prea riscante. În fine, au existat mai multe amendamente privind actele delegate și uh, aviz, uh, raportorul nostru consideră că aici trebuie să mergem de la un caz la altul și se poate recurge la procedura ordinară. Raportorul nostru consideră că aici trebuie să uh, urmăm regulile de comitologie și să facem ajustările necesare. Uh, aici nu sunt probleme din principiu, dar ar dori totuși avizul serviciilor competente. Pentru restul, așa cum am spus uh, la început, uh, multe dintre ideile colegilor noștri par cât se poate de pertinente. De asemenea, au existat propunerile doamnei Pârvanova și ale domnului Corea de Campos, care pot fi cât se poate de bine adaptate, iar pentru produsele Uh, de frontieră, să spunem așa. Propunerea domnului Pârvano, doamnei Pârvanova 1809 de a crea un grup interdisciplinar de experți mi se par de bun simț, dar și aici ar trebui avizul Comisiei în legătură cu fezabilitatea în astfel de dispozitive. În fine, ultimul capitol al acestei intervenții se referă la dispozitivele medicale de diagnostic in vitro. În ce privește derogarea pentru dispozitivele de uh, clasă D, produsele așa numite interne, in-house. Uh, raportoarea consideră că se poate ajunge la un compromis cu domnul Fox și uh, reamintește că uh, s-au înregistrat progrese diferite în Europa în ce privește produsele de clasă D. Unele pur și simplu nu dau aceleași rezultate, rezultate mai ales în ce privește depistarea HIV, de exemplu. Trebuie, dincolo de asta, să stabilească niște limite și să uh, evităm situații în care uh, ucenici vrăjitori să dezvolte dispozitive scăpate de sub control. Așadar, uh, s-ar indica o derogare la dispozitivele de clasă D, dar raportarea dorește un echilibru pentru a garanta o securitate optimă. În concluzie, încă o dată, raportorul nostru mulțumește tuturor celor care alimentează dezbaterea și fac propuneri și contribuții și Uh, rămâne încrezătoare că se poate ajunge la un acord cu toate aceste puncte și propune o reuniune cu toți uh, raportorii din umbră, iar sigur, doamna Bera, raportorul rămâne la dispoziția raportorului din umbră și a tuturor membrilor comisiei care vor avea întrebări de pus uh, sau care doresc informații suplimentare. Vă mulțumesc! Thank you very much. Președintele, mulțumesc foarte mult că ați făcut o prezentare atât de cuprinzătoare în numele doamnei Bera, raportoarea. Acum să dăm cuvântul uh, raportorilor din umbră, mai întâi domnul profesor Corea de Campos. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că vreau să o felicit pe doamna Bera, colega noastră, pentru activitatea sa și pentru angajamentul față de aceste două propuneri a făcut o treabă excelentă, după părerea mea, și acum suntem pe cale să îmbogățim și să perfecționăm munca ei. Nu cred că va fi dificil să realizăm un uh, proiect armonizat uh, de aviz. Scopul la IMCO este mai ales să întărim uh, uh, procesul de validare al uh, dispozitivelor medicale pentru a crește siguranța consumatorilor. Acesta trebuie să fie preocuparea noastră, aceasta trebuie să fie preocuparea noastră principală, deci susținem toate propunerile menite să întărească puterile organizațiilor notificate și uh, echipamentele exceptate care respectă anumite criterii ar putea fi folosite în notificarea și evaluarea uh, instrumentelor uh, considerate de mare risc. Uh, asta în urma unei analize clinice mult mai riguroase și uh, a unor teste clinice Așadar, ideea este să întărim uh, instituțiile notificate uh, față de, uh, în relația cu fabricanții, cu producătorii, pentru a ne asigura că ele, de exemplu, au capacitatea de a crea, de a organiza inspecții surpriză, apoi mai începește nevoia de mai multă supraveghere a organismelor notificate. Aici e nevoie de mai multă cooperare și coordonare între instituțiile competente la nivel național, Ideea fiind să se realizeze o monitorizare eficientă și o reglementare a pieței. Credem că este important să aveți inspecții comune care să se facă de mai multe instituții pentru a exista o mai bună armonizare a condițiilor de acces la piața unică și uh, la diseminarea celor mai bune practici. Suntem de acord cu raportorul aici. Două zone ni se par fundamentale întărirea uh, calității și transparenței studiilor clinice și uh, ale, a condițiilor de monitorizare a background-ului istoric al uh, instrumentelor care, trebuie, care sunt pe care să fie plasate pe piață. Vorbim de o piață complet diferită de cea a produselor farmaceutice și din istoria recentă Știm că aici nu putem avea uh, studii uh, de genul double blind, studii în orb și în acest caz acest lucru nu este posibil. Iar apoi mai este vorba și de procesul de identificare bazat pe o bază de date esențială. Registrul uh, produselor este foarte important, dar de asemenea este important, la fel de important este ca cerințele legate de studiile clinice să nu mai fie atât de vagi și de uh, facultative, cum a fost până acum, așadar am făcut amendamente în favoarea mai multă transparență și calitate. Deschiderea bazelor de date către profesioniști și cercetători independenți e absolut esențială pentru uh, analiza adecvată a acestor date și pentru a permite un nou proces, unui nou proces de monitorizare să uh, intre în vigoare. Tocmai am constatat că raportorul este de acord cu această idee a supravegherii, dar spune că ar trebui să existe un filtru și filtrul acesta ar trebui să fie reprezentat de comisie. Uh, noi suntem, cred, un pic mai uh, pretențioși uh, în acest domeniu, dar cred că în cele din urmă nu va fi imposibil ca noi să ajungem la acord. În același timp, acest mecanism uh, în ce privește uh, pericolele pentru sănătatea publică, vom avea un sistem de uh, avertizare timpurie pentru astfel de, de riscuri la adresa sănătății oamenilor. Deci, pentru aceste lucruri e important să avem uh, un istoric ușor accesibil, astfel încât oamenii, atunci când consideră că ceva este în regulă, să poată trimite o notificare pentru a uh, exista o diagnoză cât mai rapidă. E nevoie apoi de transparență în compararea noilor prevederi și asta este important pentru eficiența sistemelor naționale de sănătate. Sper că uh, colegii mă pot susține, sunt disponibilă pentru discuții ca să putem întări această propunere a Comisiei în interesul uh, răbdării și uh, în interesul pacienților, mă scuzați, și a industriei europene. Vă mulțumesc. Nimeni din partea grupului ALDE nu este aici, dar domnul Fox a revenit. Dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru această întârziere. Este o dificultate inerentă dacă faci parte din mai multe comisii ale Parlamentului European. Doresc să mulțumesc raportoarei și raportorilor din umbră pentru colaborarea de care au dat dovadă pe imaginea acestui dosar. Mă voi, am câteva rămași generale vis-a-vis -vis de amendamente, amendamente. Sunt de acord cu cele care cer modificarea actelor delegate trecând la procedura legislativă ordinară. Nu sunt de acord cu actele delegate acordate Comisiei întotdeauna. Sunt de acord cu amendamentele propuse de domnul Schwab și mă bucură faptul că amândoi nu suntem de acord cu crearea unei agenții centrale. Înțeleg că domnul Schwab a mers mai departe decât mine, încercând să îmbunătățească propunerea Comisiei, concentrându-se asupra grupului de coordonare privind dispozitivele medicale. Amendamentele mele proprii Um, arată foarte clar că nu sunt de acord cu dispozițiile obligatorii pentru acest grup de coordon- coordonare. Eu consider că prin transparență uh, nu ne atingem obiectivele pe care ni le dorim fără a transfera competențele naționale la nivelul european. Aș dori să cer colegilor uh, să țină seama de această abordare ca o alternativă la propunerea făcută de comisie. După cum am spus data trecută, uh, propunerea Comisiei nu va duce decât la întârzieri și la costuri suplimentare, fără niciun fel de dovadă că va fi garantată protecția consumatorilor. Există alte trei amendamente care mă îngrijorează. Amendamentul 102 uh, își propune să reglementeze eficacitatea dispozitivelor medicale la nivel uh, european. Ei bine, acest lucru trebuie să se întâmple cât mai aproape de pacienți, la nivel național, pentru că statele membre uh, au diferite sisteme de sănătate și au diferite uh, sisteme de valori din acest punct de vedere. Uh, amendamentele 145 și 151 uh, se referă la autoritățile notificate. Desigur, calitatea acestor autorități este foarte diferită, însă nu înțeleg de ce filialele trebuie să ceară uh, autentificarea. Cred că autoritățile notificate uh, sunt responsabile pentru filialele lor și, din punctul meu de vedere, un grad mai mare de transparență va ajuta la um, îmbunătățirea sistemului de evaluare în acest domeniu. Acum, dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro. Eu uh, sprijin derogările pentru clasele A până la D și știm foarte bine că spitalele dezvoltă anumite teste unde nu există alternativă pe piață. Această, această dispoziție va avea un impact foarte mare asupra acestor uh, dispozitive. Autoritățile naționale trebuie să poată uh, crea mecanismele necesare care să garanteze calitatea și siguranța dispozitivelor in-house. Analiza de impact a Comisiei ne arată că nu a fost uh, înțeles suficient de mult acest punct. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Fox. Doamna Pietikainen dorește și ea să contribuie. Știu că și dumneavoastră a propus câteva amendamente, deci vă dau cuvântul. Vă mulțumesc. În primul rând, am o remarcă generală vis-a-vis -vis de abordarea raportoarei noastre acestei teme. Aș dori să mă refer la un element specific, poate fi considerat unul minor dacă îl uh, analizăm din perspectiva domeniului de aplicare, dar din perspectiva, dintr-o perspectivă imană este vorba de un punct foarte important. Și este vorba de diferite proteze, cum sunt protezele de șold. Problema este că în zilele noastre în care s-a ajuns la o standardizare a acestor uh, proteze, dacă mergi la un medic într-un spital care are o, are o proteză de la un alt uh, producător, atunci trebuie cumva să scoți ambele părți, dacă cumva proteza este făcută din două părți. Pentru că este vorba de specificații diferită și vă puteți închipui că acest lucru duce la suferințe mari, mai ales când sunt implicați uh, bătrâni, se poate ajunge la uh, reducerea posibilităților de recuperare după asemenea operație și vă aduceți aminte ce am uh, discutat cu încărcătoarele pentru telefoanele mobile. Uh, Cred că este foarte important ca industria, sectorul industrial să ajungă la un, la un acord vis-a-vis -vis de specificațiile tehnice pentru aceste proteze compuse din mai multe părți. Tocmai de aceea am propus amendamentele care discută această temă și când discutăm despre dispozitivele medicale, Parlamentul European este evident că își va creuna o poziție și poziția noastră, în mod evident, va ține seama de interesele pacienților. Și sper că veți fi de acord cu propunerea făcută de mine. Vă mulțumesc! Cred că va fi, uh, va fi dificil să împăcăm aceste proteze care au uh, părți, unele mai noi, unii mai, unele mai vechi. Știm foarte bine că progresele tehnologice sunt foarte rapide, se folosesc noi mate- materiale și sunt persoane care în acest moment trebuie să își schimbe o proteză și, din păcate, intrăm în teritorii necunoscute când vine vorba de dispozitivele medicale, cu cât uh, oamenii trăiesc mai mult, cu cât ne confruntăm cu elemente necunoscute până acum. Nu știu dacă mai dorește cineva să contribuie, dacă nu, voi da cuvântul Comisiei. Desfina, te rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc membrilor uh, Comisiei INCO. De dimineață am fost la întâlnirea Comisiei ENVI, după întâlnirea de la Comisia dumneavoastră vom merge la Comisia EMPL și ne impresionează bogăția și diversitatea amendamentelor uh, prezentate. Cu toți avem de învățat în urma acestui proces și este clar că cu toții ne dorim o soluție și ne dorim consolidarea acestui uh, proces pentru a garanta uh, un nivel cât mai mare de siguranță pentru pacienții europeni. Din acest punct de vedere, Comisia a declarat deja acest lucru de dimineață și reiterăm acest lucru. Suntem pregătiți să analizăm aspectele tehnice pentru a consolida elementele de siguranță fără a afecta echilibrul propunerii noastre, pentru că noi nu doream să mergem înspre un sistem de preautorizare înainte de a introduce produsele pe piață, însă Analizând uh, posibilitățile de consolidare a criteriilor uh, autorităților notificate, este un lucru cu care putem fi de acord. Cred că o asemenea abordare ar servi obiectivului propunerii noastre și am ține, am și învățat în urma experiențelor pe care le-am avut în trecut. Mai multe amendamente propusă de doamna Bera și de această comisie considerăm că sunt benefice și merg în direcția bună. De exemplu, amendamentele referitoare la um, studiile clinice. Aici se îmbunătățește capitolul dedicat acestor studii clinice. Este foarte important ca tot ceea ce propunem aici să fie aliniat cu trialurile clinice. Mă gândesc mai ales la confidențialitate și aici a fost abordată problema Comitetului de Etică. În același timp, există unele puncte mai complicate și un exemplu reșit în urma discuției de astăzi, rolul grupului uh, de experți, uh, de exemplu, aici ar fi foarte dificil să mergem în direcția propusă de anumite amendamente. Cred că trebuie să găsim echilibrul potrivit și în ultimul rând, pentru că v-ați referit și la uh, dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, uh, doamna Le, Le Grip nu s-a referit la acest lucru, însă eu doresc să mă refer la categoria D. Aici putem înțelege uh, excepția propusă și cred că uh, merită să ne gândim la această propunere pentru o derogare Sper că ați înțeles care este poziția Comisiei vis-a-vis de amendamentele propuse și dorim să vă mulțumim pentru cât de repede, de urgent v-ați ocupat de acest dosar, pentru că sperăm că îl putem finaliza în urma unei prime lecturi în cadrul uh, actualului mandat legislativ. V-ați referit cu toții la importanța siguranței pentru consumatori, pentru pacienți, importanța competitivității acestui sector industrial pentru Uniunea Europeană deci este în interesul nostru, al tuturor, să încheiem cât mai repede acest uh, dosar. Vă mulțumesc. Foarte bine. Doamna lui Grip a trebuit să plece. Și atunci poate voi încerca eu să rezum discuția. Doresc să mulțumesc comisiei și tuturor celorlalți implicați în această dezbatere. Haideți să recapitulez uh, calendarul Depindem și de calendarul de la Comisia INVI, desigur. Vom discuta amendamentele de compromis pe data de 17 iunie. Votul va avea loc pe data de 18 iunie la comisia noastră. Cred că pe 10 iulie se votează la comisia ENVI, nu știu dacă Comisia Europeană are alte informații. Și este evident că doamna Bera se va mai întâlni cu raportorii din umbră pentru a progresa. Deci, doamnelor și domnilor, prin aceasta am încheiat uh, ordinea de zi de astăzi. Inițial, uh, plănuisem să discutăm directiva privind serviciile, dar doamna Corața Bilt nu a putut uh, fi prezentă. Vom suspenda ședința până la 17 și 15, când vom, uh, ne vom reîntâlni doar cu coordonatorii. Și aduc aminte membrilor comisiei că ne vom reîntâlni mâine dimineață pentru a avea un schimb de opinii cu doamna Nelly Cruz între 9 și 10 pe marginea agendei digitale. Sper că veți fi cât mai mulți prezenți la ora 10 vom vota un număr de propuneri foarte importante, după care vom discuta dreptul european comun în materie de, de vânzare și diverse alte subiecte. Ne așteaptă o zi plină mâine și doresc să atrag atenția celor care încă ne urmăresc pe internet că avem un newsletter nou și dacă nu uh, primiți în mod regulat acest newsletter, puteți, uh, puteți să-l uh, descărcați de pe pagina noastră internet. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare să vă revăd mâine. Se suspendă ședința noastră cu coordonatorii în întâlnirea 17 și 15.